GUE NGL au depus o solicitare de nominalizare și schimbare uh, în comisii și în delegații. Uh, lista va fi trecută în procesul verbal al acestei sesiuni. Dacă nu uh, se face nicio observație sau obiecție până la adoptarea procesului verbal, aceste nominalizări vor fi considerate ca fiind adoptate. Trecem acum la